prevăzute de uh, regulament uh, și pot participa la ședințele uh, acestei instituții. Începând cu 12 ianuarie, uh, mandatele uh, doamnei Alex Mayer și domnului Timo Völken au fost verificate și începând cu 15 noiembrie, respectiv 14 noiembrie 2016, sunt declarate a fi valabile. Există obiecții? Deci,